Vă mulțumesc tuturor acelora care nu doar au luat cuvântul, ci au urmărit această dezbatere în sală. Următoarea reuniune este de mâine, începând de la ora 9 dimineața. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Vreau să mulțumesc și tuturor serviciilor care ne-au ajutat vă doresc un drum sigur acasă sau la hotelul noastre. Noapte bună, ne revedem mâine. instrument